Dear colleagues, we, we only have a limited time for votes. Um... Dragi colegi, nu avem prea mult timp pentru vot. La orele 12 anumiți colegi trebuie să participe la negocieri tripartite, deci ar trebui să ne grăbim. Ok, colleagues, settle down. Thank you. So we have the adoption of the agenda. Adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi a fost adoptată și trecem la principalul punct de pe ordinea de zi, votul privind uh, poziția de uh, procuror șef al parchetului european în urma votului pe care l-am avut ieri în comisie la orele 12. Am convenit să avem un vot astăzi privind procurorul șef și o să vă prezint procedura de vot. Dragi colegi, procedura convenită astăzi de către coordonatori este următoarea. În temeiul articolului 14 a regulamentului 1939 din 2017 a Parlamentului European și a Consiliului, acesta trebuie să numească în uh, comun procurorul uh, șef european pe un, pentru un mandat de șapte ani. Dragi colegi, știu că vă organizați pentru a participa la vot. V-aș ruga să o faceți în liniște și să mă ascultați. Deci, Votul se va desfășura în felul următor. După cum știți, în scrisoarea din 21 februarie, președintele Tajani a cerut stabilirea unei ierarhii a candidaților. În reuniunea coordonatorilor de astăzi s-a decis ca votul să fie unul uh, secret cu buletina de vot uh, de hârtie. Uh, cred că ați primit un asemenea buletin de vot. Pentru că nu putem avea un uh, vot electronic, uh, vom avea o urnă de vot, o urnă de scrutin și vă aduc aminte că votul va fi unul uh, secret în temeiul articolului 180A și 181. În temeiul articolului 180A, punctul 4, între 2 și 8 membri aleși vor număra Uh, voturile date și am, uh, vom alege între 2 și 8 uh, colegi care să numere. Aș propune să avem 3 colegi care să numere aceste voturi. Doamna Sargentini și doamna Mețola s-au oferit, nu știu, doamna Macovei, doriți și dumneavoastră să numărați voturile? Acum toată lumea Uh, dorește să numere voturile. Crezusem că nimeni nu și-ar dori. Nu știu cum ar trebui să facem. Doamna Macovei, dumneavoastră v-ați ridicat prima mână, doamna Grapini a fost a doua. Vom avea patru colegi care vor uh, număra. Doamna Macovei, doamna Grapini, doamna Sargentini și doamna Mețola. Succes! Vă aduc aminte care este numele candidaților, în nume alfabetică, Jean-François Bonner, Bonner, Laura Codruța și, și Andres Ritter. Cred că ușerii v-au distribuit sau distribuie acum uh, buletinele de vot cu numele candidaților. În momentul în care votați, și este extrem de important, vă rog să mă ascultați cu mare atenție, puteți vota pentru un singur candidat. Și bifați faceți, vă rog, o cruce pe buletinul de vot. Dacă veți uh, selecționa mai mult de un candidat, votul va fi declarat uh, nul. Buletinele de vot care au mai mult decât un nume vor fi și ele uh, anula- anulate. Va trebui să puneți în uh, urna de vot doar uh, buletinele de vot pe care le veți uh, primi și pentru a fi cât mai rapid o să anunț numele colegilor care pe rând vor veni și vor pune buletinele de vot în urnă. Cred că este cea mai eficientă modalitate de a proceda și aș dori să menționez faptul că doar membrii Comisiei Libe, uh, membrii permanenți și membrii supleanți au dreptul să voteze. Putem face o excepție pentru colegii care nu fac parte din Comisia Libe dacă numele lor a fost comunicat președintelui înainte începerii votului în temeiul articolului 200. Deci lista pe care o am este lista cu numele colegilor care au dreptul să vote și voi citi numele fiecărui coleg care va fi invitat în față să voteze. Voi anunța rezultatul după ce uh, vom fi numărat toate voturile și voi, uh, voi începe cu numele colegilor în uh, ordine uh, alfabetică, pornind de la A. Am deschis votul și voi uh, citi primul uh, nume. Nu știu dacă există întrebări sau nelămuriri. Uh, facem o scurtă pauză pentru că avem o modificare a listei. The four tellers will vote at the end. Colegii care vor uh, număra voturile vor vota la sfârșit și doamna Sargentini, dumneavoastră veți fi un coleg uh, care va număra aceste voturi și împreună cu ceilalți trei veți vota la sfârșit și facem o pauză de o secundă.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 Okay, colleagues, I'm now going to announce the... Dragi colegi, voi citi numele în ordine alfabetică, după cum am spus. Um, în ordine alfabetică pentru mem- membrii uh, permanenți, nu pentru cei suplenți. Deci primul este domnul Ad- Ademov, înlocuit de domnul Bușoi. He, here? E prezent domnul Bușoi? Sorry, this is all very um, dramatic, but... Îmi pare rău, spune domnul președinte, totul are un caracter destul de dramatic. Martina Anderson, acum vă rog. Martina e prezentă? Not here. Nu e prezentă. Gerald Batten atunci, nici el nu e prezent. Heinz Becker, thank goodness. Heinz Becker, slavă Domnului Heinz e prezent. The great moment. and uh, substituting for Monica Monica Benova este înlocuită de domnul Popa, vă rog. Then we have uh, Malin Bjork. Iar rândul lui Malin Bjork, nu știu dacă Malin e prezentă. Ok. Michal Boni, please. Domnul Michal Boni, vă rog. And then Caterina Cinici. Apoi Caterina Chinici and substituting for Daniel. În locul lui Daniel Dalton. Este domnul de Mișali, cred. Marco. Desmacher. Domnul Desmacher. For, for Mr. Dalton. And then substituting for... Mrs. Dati, Monsieur, Mr. Lavrieux. Și în locul doamnei Rashida Dati este domnul Lavril. Vă rog. And Mr. Diaz de Mera, please. Is he here? Domnul Diaz de Mera, dacă este prezent. Frank Engel. We don't have a replacement for Mr. Diaz de Mera. Who is it? O secundă, vă rog, să vedem dacă domnul Diaz de Mera este înlocuit de cineva. Da, doamna Gresle înlocu- îl înlocuiește pe domnul Diaz de Mera. My apologies. Uh, the replacement for Frank Engel is Mr. Domnul Lenars îl înlocuiește pe domnul Frank Engel. Um, the replacement for Cornelia Ernst is Mr. G. Domnul Omarji o înlocuiește pe doamna Cornelia Ernst. The replacement for Tanya Fion is Mrs. Grappini, but she's... Doamna Grapini o locuiește pe doamna Tania Faion. Doamna Grapini uh, numără și voturile. Laura Ferrara, nici ea nu este prezentă. Nici Raymond Finch nu este prezent. Romeo Franz, vă rog. Mursan. Uh, Kinga Gal is replaced by... Domnul Ureșan o este pe doamna Kinga Gal. Ana Gomez replaced by Mr. Mamikins. Ana Gomez este înlocuită de domnul Mamikins. Natalie Grisbeck, vă rog. Sylvie Guillaume. Sylvie Guillaume. Mr. Alaaho um, is replaced by Domnul Hala Aho este înlocuit de domnul Pachet. I'll oh, slow down. The tellers are asking me to slow down. Okay. Și voi încetini puțin procedura. Îmi spun cei care numără voturile. Îmi pare rău, dragi colegi, pentru că uh, membrii care votează trebuie să și semneze, deci uh, vom merge mai încet. Okay. Monica Holmeyer, please. Monica Holmeyer, vă rog. Uh, Mr. Halahaho, yeah. Domnul Halahaho este înlocuit. And then Monica Holmeyer, then Bryce Hort. Monica Holmeyer, apoi uh, Brice Hortef. And then Felice Huismanova, please. Felice Huismanova, vă rog. Is Mrs. Huismanova here? No. Nu știu dacă este prezentă mm, doamna Huismanova, nu? Sophie Intveld. Sophie Intveld. No, I didn't announce it was uh, House, Mrs. Housemanova. Nu. Sunteți... Uh, da, numărați votul, a trebuit să fiți aici. Eva Jolie, vă rog. Is Eva here? Yes. E prezentă Eva? And Dietmar Koster, please. Dietmar Koster, vă rog decision. Did you have just We have no change. Sorry, just, just to check. Um... Îmi pare rău, ar... aș dori să verific ceva. Maite, votați în numele doamnei Husmenova. Ne-ați uh, indicat acest lucru? Okay, replacing Barbara Kujiska is Ms. Mrs. Mrs. Pitera. Doamna Pitera înlocuiește pe Barbara Kudrițca. And Cecil Kienge, please. Urmează apoi Cecil Kienge. Mr. Mrs. And replacing um, Mr. Lopez Aguilar. În locul domnului López Aguilar, um, a votat domnul Garcia Perez. And uh, voting now, uh, and Monica McAvey can vote now. Și Monica McAvey poate vota acum. Monica, te rog. Da, cred că e mai simplu dacă veți vota acum. Okay, and then Mrs. Valian, please. Doamna Valian, acum, în locul doamnei Barbara Matera. And Roberta Metzola, please. Roberta Metzola, acum vă rog. And replacing Louis Michel. Și în locul lui Louis Michel, Gerard Pre, vă rog.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 din partea PPE. În locul uh, domnului Mussolini, nu știu, poate cineva de la PP mă poate ajuta. Mane sau, nu știu. Oh, Marinescu, sorry. A, domnul Marinescu, îmi pare rău. Mm, la mine pe hârtie era un alt nume, îmi pare rău, domnule Marinescu. Thank you, Mr. Marinescu. Um, and next... Vă mulțumesc, domnule Marinescu. În locul lui Joseph Nash este domnul Olbricht. Replacing Peter Niedermüller. În locul lui Peter Niedermüller va vota uh, Silvia von Kaufmann, vă rog. Mrs. Mrs. Hanna? Yes.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 And replacing Soraya Post is Mr. Pavel, please. Domnul Pavel o înlocuiește pe doamna Soraya Post. And then uh, Judith, Judith... Uh, Judith Sargentini, poți vota acum. And then Giancarlo Scotta. Giancarlo Scotta.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 replacing um, Mr. Stanishev is uh, Mr. Domnul Tănăsescu locuiește pe domnul Senashev. And then Helga Stevens, please. Helga Stevens. Valdemar Tomaszewski. Tomaszewski. Anguano. Mr. Anguano, please. Domnul Ungureanu. Anguano, please. Yes. And uh, Bodil Valero. Bodil Valero. Marie Christine Vergia. Doamna Vergia. Harold Wilimski. Harald Wilimski. Udo Voigt. Udo Voigt. Uh, Judith Garlin înlocuiește pe Joseph Weidenholzer. Replacing Cecilia Wickstrom is Peter Diezek înlocuiește pe Cecilia Wickstrom. Christina Winberg. Christina Winberg. Thomas Chedovski, please. Thomas. Thomas Chedovski. Zetkovski, mă scuzați.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 și trebuie să votez și eu. May I ask if all tellers have voted? Vreau să întreb dacă au votat toți colegii care numără voturile. Mulțumesc colegilor care numără voturile. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru disciplină. Acum facem o pauză pentru numărătoarea voturilor. Și vă invit să reveniți când vom anunța rezultatul votului. Facem o pauză. Va dura doar câteva minute, vom scoate uh, buletinele, le vom număra și dacă doriți să vă păstrați locurile, puteți să o faceți. Dacă nu, sunteți invitați să luați o scurtă pauză. Hey, colleagues, um, if you're ready, we can announce the votes. Dragi colegi, dacă sunteți gata, pot să anunț rezultatul uh, votului în ordinea preferințelor exprimate și pot să vă spun deci care sunt rezultatele. 50 de votanți, 49 de uh, voturi exprimate, un vot alb. Rezultatele sunt următoarele. Domnul Boner, 22 de voturi. Codruța Coveșii, 26 de voturi. Și un vot pentru domnul Ritter. Acum voi trimite o scrisoare președintelui Conferinței Președinților pentru a spune care este rezultatul votului și și doamna Gresle se asociază acestei scrisori. Pe baza mandatului Conferinței Președinților voi intra în negocieri cu Consiliul pentru a ajunge la un acord de comun acord pentru numirea noului procuror șef european. Vă mulțumesc foarte mult pentru această participare, dragi colegi. Următoarea ședință pe 11 martie.